nominalizare. Bun. Primul dosar este al domnului Mesaros. Raportorul are cuvântul. Două minute, vă rog. Ah, thank you, President, and thank my colleague for... Mulțumesc președintele, mulțumesc colegilor pentru um, urările pe care le-au exprimat. Este un raport foarte important pentru Uh, care arată că mm, și, și din moment ce îmi cer scuze, această convenție de la Viena nu a fost dezbătută în plenar, aș dori să vă prezint obiectivele acestei propuneri. Ei bine, inițiativa permite părților contractante ale convenției de la Viena să ratifice protocolul sau să adere la acesta. Decizia Consiliului se adresează statelor membre care sunt părți contractante la Convenția de, Viena, de la Viena, dar nu au ratificat sau nu au încheiat cele 97 de protocoale. Este vorba despre Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia și Slovacia. Amendamentele aduse Convenției la Viena reprezintă o actualizare a necesității de a consolida dreptul de a beneficia de mm, despăgubiri corecte în uh, uh cazul uh, Uh, accidentelor nucleare. Uh, este vorba despre compensații uh, care se cuvin victimelor acestor accidente și este și acest proces este necesar în conformitate cu protocolul din 1997. Conform tratatului, Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. În calitate de raportor, recomand Parlamentului să-și acorde, să dea acest consimțământ uh, Uh, permițând astfel părților contractante să încheie uh, protocolul din 97. Proiect. Mulțumesc, votăm acum proiectul de text. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, raportul Pietikainen. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? se adoptă cu mare majoritate. Felicitări. Raportul Marinescu. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu mare majoritate se adoptă felicitări raportorului. Acum, raportul Jado. Cine este pentru? Nu putem vota cu apel nominal. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Mi se spune din partea secretariatului că a existat o solicitare de apel nominal pe votul anterior. Vă cer scuze, spune domnul președinte, reluăm votul pe care tocmai l-am încheiat, deci votăm cu apel nominal pe raportul domnului Jado. S-a deschis votul. Jado, da? S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Mare majoritate, felicitări! A solicitat să intervină înainte de raportul Wickstrom domnul Gonish, vă rog però lo dovete dire, eh, è ogni volta così, e eh. eh, non è possibile. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pe scurt să vă um, atrag atenția asupra câtorva aspecte înainte de votarea um, raportului doamnei Dixon privind ridicarea imunității parlamentare a doamnei Le Pen. Uh, doamna Le Pen nu a reușit să obțină dezbaterea în plen, doamna Le Pen nu are posibilitatea să se exprime pe acest subiect în fața colegilor și nici măcar nu s-a putut obține un vot nominal pentru ca fiecare să își asume responsabilitatea. Ca urmare, seamănă cu un vot în Sovietul Suprem al fostei Uniuni Sovietice, având în vedere că nu se dă niciun drept persoanei direct interesate. Nici la procedură. Domnule Golniș, procedura prevede ca discuția să aibă loc în cadrul Comisiei Juri și exact așa s-a și întâmplat. Deci nu există nicio problemă în ceea ce privește uh, dreptul colegei Le Pen. S-a deschis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul raport, Regner. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Simpson. Cine este pentru? Votăm blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă blocul 1. Deschidem acum votul pentru propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu mare majoritate se adoptă. Felicitări colegului Simpson. Acum raportul Savisar Tomast. 11 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm acum propunerea în totalitate. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă dorește să vorbească acum domnul Simpson, dacă sunteți de acord. Prego, Simpson. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest raport și la raportul doamnei Senalova și domnului Kun, uh, votate separat, v-aș ruga, în conformitate cu regulamentul, să amânăm votul rezoluției legislative și să retrimitem chestiunea la Comisia TRAN cu obiectivul de a ajunge la un acord în prima lectură cu Consiliul. Votăm la propunerea del Simpson. Votăm propunerea colegului Simpson. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă propunerea domnului Simpson. Senalova. 61 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 42, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 de la transport. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Eu zice că se respinge, dar haideți să verificăm dacă vreți. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 76. Cine este pentru? 75, se corectează președintele. 75, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 76, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 2, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 2, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea în întregime, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Președintele Simpson mai întâi are cuvântul. Prego. Domnule președinte, am aceeași solicitare ca și la raportul anterior, să fie retrimis în Comisia TRAN cu obiectivul de a ajunge la un acord în primă lectură cu Consiliul. Deci haideți să amânăm votul legislativ. Simpson. Cine este pentru propunerea domnului Simpson? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, raportul domnului Kuhn. 102 amendamente. 102. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pe 37, haideți să votăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. 113. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. O 117 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 117. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 112. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 114. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. 115. S-a deschis votul, spune domnul președinte. Ați votat toți? S-a închis votul. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Deja văd că nici nu mai ridicați mâinile. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 116 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Apel nominal pe propunere astfel modificată. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Are acum cuvântul domnul Simpson. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a treia oară și ultima oară vreau să rog Parlamentul să retrimită acest subiect în comisie și să amânăm votul rezoluției legislative ca să încercăm să obținem un acord în prima lectură. Al onorevole Cine vrea să-i dea al treilea da domnului Simpson? Cine refuză propunerea? Cine se abține? Bun, și-a primit aprobarea pentru a treia oră, domnul Simpson. Acum, raportul Zipăr. Blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru propunere? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu mare majoritate se adoptă. Felicitări. Următorul raport, Dorfman. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 25. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Se adoptă. 23. Cine este pentru? Ridicați, vă rog, mâna să văd. Cine este pentru 23? Cine se opune? Abțineri? Eu zice că e aceeași majoritate ca înainte, dar haideți să verificăm cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Devine aduc amendamentul 524. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă propunerea în întregime. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu mare majoritate. Felicitări! Acum, raportul Danelis. Punctul 16, cine este, 17, cine este pentru, se adoptă. 18, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea astfel modificată, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Felicitări! Toia! Punctul 3, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Punctul 6, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12, prima parte, prima parte, solicită să verificăm cea de-a doua parte tocmai votată? Bun, s-a deschis votul atunci. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu două voturi. Bun, 15. 12 se corectează președintele. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm. A doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. A doua parte se respinge. 15. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva abține se adoptă. 19. Prima parte. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm a doua parte? S-a deschis votul pentru a doua parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm a treia parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 25. Cine este pe... Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 26, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Punctul 30, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm 30, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Da. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru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 împotriva abțineri se adoptă. Propunerea astfel modificată, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Felicitări, doamnei Toia! Bartoloții Șapte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă, 20, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 24, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, propunerea astfel modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Grazie. Grazie. Buon appetito! Poftă bună! Dragi colegi, vă rog, haideți să dăm dovadă de politețe și să ieșim din sală. Trebuie să trecem la explicațiile de vot.